Buonasera a tutti. Bună seara tuturor. Ordinea de zi pentru această săptămână a fost așadar adoptată și ajungem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere referitoare la niște întrebări cu solicitare de răspuns oral referitoare la criza din sectorul pescuitului din Europa ca urmare a creșterii prețului petrolului. Dau acum cuvântul domnului Cadec pentru două minute. Monsieur le Président, Domnule președinte, dragi colegi, Parlamentul European nu are decât un sediu și acesta este cel de la Strasburg. Din februarie 2011, prețul petrolului a tot crescut, depășind recent 100 de dolari pe baril. Pescarii de peste tot sunt foarte afectați de această creștere a prețului la petrol. Dacă vă interesează, vă rog să-mi uh, spuneți, dragi colegi. Dacă pe nimeni nu interesează ce am de spus, vă rog să-mi spuneți. Domnule președinte, voi aștepta puțin ca toată lumea să plece din sală. Dragi colegi, intervine domnul președinte. Cine vrea să, fac, să plece, să o facă, bineînțeles, însă cât mai rapid, nu vă opriți la discuții. Trebuie să-i permitem domnului Cadec să prezinte întrebarea fără să fie deranjat. Aveți cuvântul, domnule Cadec. Incominciamo da ora. Merci, monsieur le président Putem relua. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, în primul rând vreau să repet un lucru. Parlamentul European nu are decât un sediu și anume cel de la Strasburg. Începând cu februarie 2011, petrolul a, prețul la petrol a crescut depășind prețul de 100 de dolari pe baril, iar pescarii de peste tot sunt afectați de acest lucru. Costul uh, acestor exploatații crește odată cu petrolul, mai ales pescuitul artizanal este afectat și acești pescari sunt dependenți de petrol. Toți cei din domeniu îmi spun cât de îngrijorați sunt de această creștere a prețului la petrol. Mi-aș dori să acționăm împreună pentru ca întreprinderile să-și poată desfășura activitatea, deși costurile de exploatare au crescut. Prin această întrebare și rezoluția care va urma, cer ca statele membre să poată ajuta uh, pescarii fără să denatureze concurența. De aceea crez, cre, uh, cer ca plafonul de ajutare de minimi să crească de la 30.000 la 60.000 pe întreprindere. Nu e vorba de creșterea bugetului. Aceste ajutoare de minimis sunt niște ajutoare pe care statele membre le pot acorda întreprinderilor atunci când acestea nu denaturează concurența. Deci eu cer doar mai multă suplețe, mai multă flexibilitate pentru statele membre. Îi cer comisiei să analizeze această solicitare și să înțeleagă îngrijorările pe care le are acest sector. Pescuitul uh, reprezintă oameni care au nevoie de un venit decent și trebuie să-i sprijinim, mai ales dacă ne gândim cât de mult au crescut importurile de produse pescărești și de acvacultură pe piața europeană. E un sector foarte fragil. E în interesul nostru al tuturor să menținem această activitate pentru amenajarea teritorială, pentru regiunile noastre de litoral, pentru siguranța noastră alimentară și pentru a păstra locurile de muncă în acest sector. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Catec. Acum îi dăm cuvântul domnului Belder. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din sectorul pescuitului este gravă. Prețul uh, carburantului este ridicat, uh, prețul peștelui este foarte scăzut, la cel mai scăzut uh, nivel din istorie. Și, stimați colegi, vă rog să acordați flexibilitatea necesară pentru sectorul pescuitului, care este esențial pentru Franța, uh, Belgia și uh, uh, Olanda. Și cred că cea mai gravă este situația Cambulei. Acum nu mai avem suficiente rezerve din acest pește și de aceea importurile continuă de aceea, prețul acestui pește este la pământ. Cred că trebuie să oprim acest dumping în ceea ce privește această specie de pește și cred că trebuie să spunem acest lucru. Pentru că acest lucru va fi esențial atât pentru producători cât și pentru vânzătorii în detai. De aceea este nevoie de măsuri uh, și trebuie să acționăm cu fermitate și sper că veți uh, vota împotriva importurilor. Îmi cer scuze, îi, dau, îi cer, cu, îi per, cer permisiunea domnului Lightstreet să mă scuze. Este adevărat că și-a ridicat cartonașul albastru și credeam că este pentru Catch the Eye, dar cred că vrea să-i pun o întrebare domnului Cadec. Uh, vă rog, dacă vreți să interveniți acum, aveți cuvântul. Și domnul uh, Cadec uh, poate a accepta această întrebare? Domnul Cadec confirmă, vă rog. Uh, Domnule președinte, am o întrebare pe care doresc să o adresez domnului Cadec referitoare la afirmațiile sale de la început. Uh, și anume um, s-a referit la faptul că Parlamentul are un singur sediu și anume pe cel de la Strasburg. Poate că ați observat că Parlamentul se întrunește și la Bruxelles câteodată și că și comisiile se întrunesc la Bruxelles. De asemenea, administrația este în parte la Luxemburg. Vreau doar să vă atrag atenția că nu este, nu, lucrurile nu stau cu totul așa cum ați spus dumneavoastră. Vă mulțumesc. Prego, onorevole Cadec. Domnul Cadec, vă rog. Vroiam doar să vă reamintesc că tratatele sunt clare în această privință. Sediul Parlamentului European este cel în care ne aflăm noi astăzi, în această săptămână, cel de la Strasburg și numai Strasburg. Sigur că lucrăm și la Bruxelles și eu, ca și dumneavoastră, mă duc acolo două săptămâni pe lună și muncesc foarte mult acolo, dar sediul Parlamentului este Strasburg și trebuie să rămână Strasburg. Bine, Uh, Continuăm cu coautorii. Uh, Brita Reimers, două minute, vă rog. Herr Präsident. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Creșterea continuă a prețurilor la carburant a adus multe companii din Uniunea Europeană în fața unei situații dificile mai ales uh, pescarii europeni au avut de suferit în urma acestei creșteri a prețului, pentru că costurile suplimentare sunt greu de digerat. Ei nu pot să le compenseze prin uh, mai, pescuitul de mai mulți pești sau prețuri mai bune. Iar situația critică din Orientul apropiat sau din Africa de Nord a uh, dus la o escaladare a situației. De aceea trebuie să verificăm cum se repercutează această creștere a prețurilor carburantului asupra economiei și asupra uh, industriei din Uniunea Europeană, care sunt sectoarele care sunt periclitate în mod deosebit și cum s-ar putea configura o susținere fără să se ajungă la o denaturare a concurenței. De aceea solicităm Comisiei să verifice acest lucru, pentru că este important să venim în întâmpinarea uh, domeniului pescuitului, să le acoperim acestora spatele, și să nu permitem ca exporturile din statele terțe să crească. Ne aflăm în fața unei reforme a uh, domeniului pescuitului. De aceea trebuie să abordăm această chestiune cu mare grijă și să nu ne grăbim. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Reimers. Dau acum cuvântul doamnei Ulrike Rodust. Două minute 30. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamnă comisar, dragi colegi. Pescuitul uh, european se găsește într-o criză profundă. Colegii mei au atras atenția asupra acestui lucru. Pescarii din toate mările europene se plâng de veniturile care au scăzut tot mai mult și de faptul că le este periclitată existența. Dragi colegi, însă, de ce scad veniturile pescarilor noștri? Pentru mine există trei motive. Regresul uh, stocurilor de pește, scăderea prețurilor la modul general, tocmai acolo unde acest stoc de pește este bun și oferta este prea mare și, în al treilea rând, faptul că prețurile pentru exploatare sunt mai mari din cauza creșterii prețurilor la petrol. Dragi colegi, politica este solicitată în acest domeniu. Trebuie să facem tot ce putem pentru a îi ajuta pe pescarii europeni și subliniez ceea ce putem noi să facem. Solicitarea de rezoluție promite mai mult decât putem să facem. Ei solicită o uh, creștere a pragului de minimis de la 30.000 la 60.000 de euro, deci practic o dublare, din care să fie plătite subvențiile pentru combustibil. Între, însă aceste subvenții pentru combustibil nu și le pot permite multe dintre țări. Deci, mulți dintre pescari nu vor beneficia de acest ajutor. Pe lângă aceasta, celelalte două probleme rămân în continuare. Ba chiar va exista în continuare un surplus de pești. În ceea ce privește problemele și cerințele financiare din acest domeniu apar probleme și mai mari. Statele membre folosesc uh, fonduri, nu folosesc suficient fondurile din domeniul pescuitului european, chiar dacă din acest fond se plătesc 50% din subvenții. Aici trebuie să se modifice ceva. Așa că, dragi colegi, haideți ca până joi să uh, venim cu o propunere diferențiată și împreună să ajungem la o concluzie mai rezonabilă și să lucrăm la o reformă reformă mai bună pentru domeniul pescuitului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Rodust. Are acum cuvântul doamna Isabela Lövin. 2 minute 3. 2 minute 30. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc și colegului meu, domnului Cadec, pentru faptul că ne dă ocazia să discutăm uh, niște chestiuni absolut fundamentale. În primul rând, în ceea ce privește creșterea prețului la petrol, Există, de fapt, două sectoare care au derogări la taxele energetice, vorba de cel aviatic și uh, sectorul transportului maritim, inclusiv și pescuitul aici. Deci, pescuitul este practic cel mai puțin afectat de creșterea prețului la petrol, deoarece e un sector deja derogat, e vor, care are deja o scutire. Deci e o subvenție aici ascunsă, care le-a permis acestor uh, exploatații să continue să pescuiască uh, această resursă care oricum era foarte limitată. E o industrie care iar industriile care consumă Uh, atât de mulți combustibili fosili, sunt și niște industrii care au un impact foarte negativ asupra mediului înconjurător. Gândiți-vă la anumite nave de pescuit care distrug fondul marin. Și acest sector beneficiază de a, deja de o importantă subvenție pentru combustibil, datorită normelor de minimis. În același timp, la nivel internațional, noi facem presiuni pentru a se reduce emisiile de dioxid de carbon până în 2050 cu 80-90%. Am promis de asemenea să renunțăm la subvențiile care dăunează mediului la Nagoya până în 2020, iar la negocierile OMC ne concentrăm asupra uh, unei modalități de a elimina subvențiile care denaturează concurența în domeniul pescuitului. Dacă Uniunea Europeană ar crește pragul de minimis în momentul de față, ar submina uh, poziția pe care o are Uniunea Europeană la aceste negocieri și ar transmite un semnal în celelalte țări celorlalte țări, spunându-le că și ei pot să crească subvențiile la combustibili în domeniul pescuitului, ceea ce ar crea un cerc vicios, ar face și mai mari presiuni asupra uh, stocurilor de pește și nu de asta avem nevoie noi acum. Noi trebuie să dăm un alt semnal, să stabilim o altă tendință. Piața trebuie să se schimbe și comisia ar trebui să se axeze pe acest uh, lucru în uh, reforma politicii comune de pescuit. Vă mulțumesc, doamnă Lăvin. Doamna Maria Damana, chiar cuvântul acum, de la comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Distinși deputați, Comisia este conștientă de situația actuală din sectorul pescuitului. Prețul uh, petrolului este un factor, dar nu este singurul motiv uh, al problemelor cu care ne confruntăm în ceea ce privește prețul uh, carburantului. Pentru a rezolva această situație, Comisia încurajează statele membre să utilizeze pe deplin posibilitățile oferite de Fondul European pentru Pescuit. Noi nu am valorificat la maxim acest potențial. Până acum, statele membre au folosit mai puțin de 20% din alocările totale prețurile ridicate la carburant uh, pot fi gestionate cel mai bine prin utilizarea măsurilor uh, bazate pe acest fond care contribuie la restructurarea flotei de pescuit și care adaugă valoare produselor îmbunătățind astfel prețurile probabil că prețurile carburantului uh, vor rămâne ridicate în anii care urmează. Săptămâna trecută prețurile au scăzut. Și totuși, ne putem aștepta ca prețurile să rămână la un nivel ridicat. Prin urmare, Comisia reflectă în uh, cadrul reformei uh, politicii comune privind pescuitul și regulamentului financiar, reflectă la modalități de a subvenționa pescuitul care cu consum redus de carburant. Obiectivul este adaptarea acestui sector și creșterea rezistenței acestuia la prețurile petrolului. Totuși, o astfel de abordare trebuie să respecte principiul potrivit căruia orice asistență financiară nu trebuie să conducă la creșterea efortului de pescuit. Cea mai bună modalitate de a crește rezistența sectorului pescuitului la prețul petrolului este să ne asigurăm că nivelurile de pescuit sunt în concordanță cu randamentul maxim durabil. Aceasta va conduce la rezerve de pești mai abundente pe termen lung. Mai mult pește înseamnă mai multe oportunități de pescuit și, mai, și venituri mai mari pentru sector în general. În ceea ce privește uh, creșterea pragului de minimis, aceasta nu este o chestiune nouă. Comisia a desfășurat un studiu și în 2008 a analizat uh, efectul trecerii de la plafonul de 30.000 de euro la 100.000 de euro pe beneficiar. Studiul a concluzionat că nu putem să acceptăm această propunere din trei motive principale. În primul rând, pentru că o astfel de majorare ar distorsiona operațiunile de pescuit în sensul unor tehnologii care consumă mai mult carburant și impactul ar fi unul negativ asupra mediului marin. În al doilea rând, motivul este că vasele de pescuit mai mari care consumă mai mult ar primi o finanțare mai importantă decât navele mai mici și cred că nimeni de aici nu ar vrea să încurajeze navele de pescuit mai mari să folosească uh, tot mai mult combustibil. Și în al treilea rând există un motiv mult mai important. Unii uh, eurodeputați au menționat deja acest lucru multe state membre sunt acum nevoite să implementeze măsuri de austeritate. Și de aceea, nu ar exista decât un sprijin politic limitat din partea statelor membre pentru o propunere care ar putea duce la o creștere a cheltuielilor publice. Și chiar dacă pragul de minimis ar crește, multe state membre nu ar avea banii necesari să exploateze aceste noi posibilități uh, pentru a cheltui banii contribuabililor. Așadar, dacă doar unele state membre ar plăti acel ajutor de minimis, aceasta ar distorsiona concurența și ar conduce la, la condiții de concurență neegală sau inegală între flotele de pescuit ale diferitelor state membre. În ceea ce privește scutirile uh, fiscale pentru acest sector, uh, problemă menționată de verzi, nu putem să acceptăm acest lucru. Doar legislația europeană nu poate să abordeze această problemă. Este o chestiune care trebuie discutată la nivel mondial. Uh, taxarea combustibilului doar între granițele noastre ar duce la distorsionări masive ale concurenței în detrimentul flotelor europene și aceasta ar dăuna și porturilor pentru că multe nave și-ar cumpăra combustibilul din afara Uniunii Europene și de aceea îndemnăm statele membre să folosească fondurile noastre. Mulțumesc, doamna comisar. Următorul vorbitor din partea grupurilor. Începem cu doamna Fraga Estevez. Vă mulțumesc. În așteptarea propunerilor pentru politica comună de pescuit, grupul PPE cere să tragă din nou semnalul de alarmă în ceea ce privește situația din acest sector. Propunerea privind, așteptând o propunere de organizare a pieței, acest sector nu are nicio marjă de manevră și multe produse care provin din pescuitul ilegal reprezintă o concurență neloială. Noile obligații de control de asemenea cer o mai mare mobilizare de resurse din partea întreprinderilor și criza generală nu uh, îi încurajează pe cetățeni să consume produse de calitate. Pe lângă asta, încă o problemă, cea a prețului la combustibil care amenință aceste întreprinderi care au reușit să supraviețuiască crizei din 2007. În această situație, multe întreprinderi au nevoie de uh, lichidități pentru a face față situației, iar ajutoarele structurale sunt din ce în ce mai puțin numeroase și de aceea am prezentat această propunere de rezoluție la Parlamentul European. Aceste ajutoare nu reprezintă niciun cost pentru bugetul comunitar. Și creșterea acestor ajutoare pe care o cerem acum e mult sub uh, nivelul uh, ajutoarelor de minimis din alte sectoare, cum ar fi cel din uh, cel al transporturilor. Nu vrem o situație ca cea din 2008 când domnul Borg a trebuit să adopte anumite măsuri in extremis. Doamnă Damanaki, se drept că anumite state pot uh, oferi aceste ajutoare, altele nu și e clar că asta va crea inegalități, însă mai mari inegalități apar și din cauza celor state care nu cofinanțează politica comună de pescuit. Însă țările care vor să-și apere acest sector ar trebui să poată să o facă. Vă mulțumesc, doamna Fraga Esteves. Acum, doamna Catherine Trautmann. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Uh, pescarii ne-au împărtășit dificultățile cu care se confruntă în a trăi din această meserie. Este vorba de reducerea cotelor, este vorba de retragerea unei părți a flotelor și la acestea se adaugă o dificultate suplimentară și anume creșterea foarte mare a costului petrolului prețul este fluctuant și de doi ani această situație îi afectează pe pescarii europeni și în special sectorul pescuitului artizanal și de coastă. Această situație este îngrijorătoare și vrem să le împărtășim pescarilor tot sprijinul nostru. De aceea solicităm Comisiei Europene să crească plafonul de minimis care le poate fi atribuit pentru a-i ajuta să facă față acestei crize. Nu este vorba de decât de o măsură de tranziție motivată, justificată de gradul de urgență. În 2007, Comisia a reacționat deja la un astfel de fenomen și confruntați cu un acest uh, vârf uh, ar trebui să implementăm niște acțiuni concrete și am vrea să știm care sunt aceste acțiuni concrete. Așa cum spunea doamna Fraga Esteves, este important să verificăm dacă statele membre folosesc toate sumele care sunt prevăzute de regulament. Acum uh, par să se contureze uh, niște dispoziții viitoare și pescarii nu sunt uh, împotrivă Tocmai ei ne-au spus că sunt dispuși să facă eforturi pentru a conserva stocurile, pentru că este vorba de un efort colectiv. Ei nu trebuie să fie victime ale unor factori externi activităților asupra cărora nu au niciun control. Un răspuns rapid și eficient din partea dumneavoastră, doamnă comisar, ar fi un semnal care ne-ar permite să strângem legăturile istorice între comisie și această profesie. Mulțumesc, doamna Trotman. Dau acum cuvântul domnului Chris Davis, un minut și jumătate. Uh, Astăzi se solicită subvenții pentru pescuit în urma creșterii prețului la petrol, mâine vor urma fermierii și apoi operatorii liniilor aeriene și apoi benzinăriile uh, în sine. Pentru că, până la urmă, prețul la petrol a crescut. Toți avem de suferit pentru că prețul petrolului a crescut, așa încât haideți să ne subvenționăm unii pe alții. Acestea sunt pur și simplu prostii, niște prostii care vin de la americani. Această dezbatere ne arată că toți spunem că ar trebui să avem o politică sustenabilă în acest domeniu, dar în practică unii nu înțeleg ce înseamnă durabilitate, sustenabilitate. Comisia a spus cât se poate de clar că industria din domeniul pescuitului nu este viabilă din punct de vedere economic din anumite puncte de vedere. Însă acest lucru nu este numai ca o consecință a creșterii prețului petrolului, ci au fost uh, multe probleme care au vizat sustenabilitatea de-a lungul timpului. Dacă acest, uh, această creștere a prețului la petrol se repercutează și se reflectă în costul prețului uh, pe care îl plătește consumatorul, atunci acest lucru trebuie să îl analizăm. Dar subvenționarea nu este o soluție pentru a contracara acest surplus de pește care există. Domnul Cadec a adresat această întrebare și acum o lună și Comisia a răspuns și atunci și anume că subvențiile nu sunt soluția la această problemă. Și încă o dată m-am bucurat astăzi să, aud, să o aud pe doamna comisar repetând aceleași cuvinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Marek Grobacic, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, politica din domeniul pescuitului care se bazează și pe ocrotirea mediului înconjurător, ar trebui să fie o politică care să ne permită să avem un pescuit la un nivel echilibrat în Uniunea Europeană. Să nu uităm că acest domeniu este fundamental, este un domeniu în care cunoștințele sunt transmise de la o generație la alta și cred că și asta ar trebui să fie un obiectiv al politicii comune de pescuit. Și din diferite motive e important să menținem un anumit echilibru economic. Dat fiind că prețul petrolului a crescut atât de mult, politica comună de pescuit ar trebui să includă niște mecanisme care să țină cont de astfel de situații speciale pentru a-i putea ocroti pe pescari în această situație când prețurile practic sunt de necontrolat. de deci nu ne putem permite ca după domeniul transporturilor și această politică să ajungă să se delocalizeze. Gândiți-vă, de exemplu, că la faptul că Islanda, din cauza politicii de pescuit, are anumite rețineri în ceea ce privește o eventuală aderare la Uniunea Europeană. Deci se spunea că trebuie să ocrotim acest sector. În cazul pescuitului ar trebui să ocrotim și mediul în care trăiesc acești pescari. Să nu uităm că în domeniul pescuitului există și posibilitatea unei regionalizări mai ample în diferitele state membre. Încă o dată trebuie să spunem că în această perioadă de criză astfel de politici trebuie aplicate. Nu putem să-i lăsăm de izbeliște pe acești pescari. Vă mulțumesc. Acum, domnul Bese, domnul și... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că sunt destul de mulțumit de răspunsul doamnei comisar Damanaki la această întrebare legată de consecințele creșterii prețului petrolului pentru pescari, pentru că ne confruntăm cu o situație de coerență politică a Uniunii Europene. Este vorba de o tendință structurală destul de dificilă este o situație despre care știm cu toții că face parte dintr-un demers de durabilitate. Nu cred că putem să dăm un răspuns de conjunctură și anume creșterea subvențiilor în funcție de fluctuațiile prețului petrolului. Este până la urmă o chestiune de logică politică. Uniunea Europeană trebuie să își mențină o poziție fermă cu privire la principiile stabilite, și anume prioritatea de combatere a schimbărilor climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și uh, înlocuirea combustibilor fosili. Nu este vorba să transmitem un semnal invers și nu este vorba să avem o politică contradictorie. Dacă vrem să-i ajutăm pe pescari, nu înseamnă că trebuie să permanentizăm un sistem energetic care îi va condamna la rândul său. Este vorba de măsuri prin care putem să-i reorientăm uh, către alte instrumente și aceste subvenții trebuie să fie îndreptate în această direcție și nu uh, în măsuri conjuncturale în funcție de fluctuațiile prețului petrolului. Mulțumesc. Trecem acum la ceilalți vorbitori și îi dau cuvântul uh, domnului Valesa, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne și stimați domni. Astăzi vorbim despre un subiect care ne-a preocupat și în anul 2008. Atunci ne-am exprimat câteva se poate părerea în domeniul pescuitului și Comisia a propus măsuri concrete care ar fi trebuit să fie luate în anumite domenii cât se poate de specifice. S-a dovedit că din 2003 încoace costurile de pescuit au crescut de trei ori în cadrul Uniunii Europene, iar această creștere a prețului din domeniul combustibilului a dus la faptul că trebuie să fie cheltuită cu 40% mai multe fonduri pentru ca uh, peștii să ajungă la timp la consumatori. Creșterea prețului la petrol din ultimele luni a dus la înăsprirea situației și mai mult. Prețul la petrol se repercutează imediat asupra veniturilor care scad ale pescarilor. Și acesta este un cerc vicios, pentru că prețul crescut la petrol are efecte și asupra celorlalte domenii și în felul acesta se uh, consumă și mai mult combustibil. Trebuie de aceea să facem pași în continuare, să luăm și alte măsuri uh, de la nivelul Comisiei Europene, iar uh, pragul de minimis trebuie să crească de la 30.000 la 60.000 de euro și această măsură trebuie să aibă o vabilitate de 3 ani. Noi dorim ca pescarii noștri să fie protejați astfel încât să poată face față problemelor financiare. Vă mulțumesc! Grazie, Mulțumesc că dau acum uh, cuvântul uh, domnului Andres Barea Josefa. Două minute. Doamnei vă mulțumesc. Faptul că pe această ordine de zi atât de încărcată am găsit totuși un loc ușor pentru a discuta despre pescuit arată cât de importantă este problema. Au crescut foarte mult prețurile la petrol, sectorul a fost afectat, prețul barilului de petrol a crescut cu 67% din 2007 încoace. E drept că a scăzut puțin acum, însă nu cred că va scădea mai mult. Noi, socialiștii europeni, suntem îngrijorați de criza care afectează sectorul acesta și credem că soluția trebuie să fie să vină de la nivelul comunitar. Eurodeputații și guvernele din diferitele state membre ceruseră deja o soluție. Această situație trebuie gestionată printr-un mecanism eficace, uh, egal, care să permită măsuri de urgență la nivel comunitar. În 2007 au fost uh, adoptate măsurile de minimis. Acum nu vă cerem aceste ajutoare. Vă cer, doamnă comisar Damanakis, să analizați o eventuală deschidere a, a unui fond european de pescuit, să avem mai multă flexibilitate pentru a putea avea fonduri necesare în caz de probleme. Sper că vor fi analizate noi căi, diferite propuneri la comisie pentru a putea ajuta acest actor. Să nu uităm că pescuitul artizanal este cel mai uh, afecta și de asemenea pescuitul uh, în zone îndepărtate. Deci vă rog să studiați posibilitatea de a avea noi măsuri în politica comună de pescuit care să facă față dependenței excesive față de combustibili. Și să vedem de asemenea cum putem avea o mai bună comercializare a produselor. Toate acestea dintr-o perspectivă de durabilitate medioambientală, însă să nu uităm și un alt aspect foarte important, cel uman, acest pescar, pescar care suferă atât de mult. Credem că e o măsură de urgență și această măsură de flexibilitate momentană îi poate da un uh, mic răgaz acestui sector atât de afectat. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Bilbao Barandica. Vă mulțumesc, domnule președinte. E nevoie de măsuri urgente și concrete pentru a reduce impactul asupra sectorului pescuitului, impactul uh, creșterii prețului la petrol. Resursele sunt din ce în ce mai limitate, prețurile sunt mai reduse și importurile din țările terțe denaturează situația de pe piață. De aceea e nevoie de aceste măsuri care nu reprezintă un cost de la bugetul comunitar. Acest sector depinde de combustibilii fosili și uh, în lumina noi reforme, pe lângă eforturile făcute până acum, ar trebui să se facă eforturi pentru a avea o politică de inovare, pentru a îmbunătăți astfel eficiența energetică a flotei de pescuit. În acest domeniu, dacă sprijinim inovarea, pariem pe viitorul acestui sector, așa cum se întâmplă și cu sectorul uh, naval.

Grazie, colega. La parola... Mulțumesc că are acum cuvântul domnul Criton Arsenis pentru două minute. Stimate domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, lucrurile stau în felul următor. Nu vom mai avea niciun fel de domeniu al pescuitului dacă nu uh, luăm măsuri uh, astfel încât să oprim această creștere a prețurilor în domeniul pescuitului. Știm foarte bine ce se întâmplă acum în acest domeniu. În uh, domeniul pescuitului de coastă există foarte multe dificultăți în uh, situația actuală. De aceea, noi dorim să se ia măsuri concrete, astfel încât uh, efectul acestora să se vadă în practică și ele trebuie să fie implementate de toate țările majoritatea statelor membre nici măcar nu pot să ridice pragul de minimis pentru că conjunctura economică este de așa natură. Așa încât trebuie să ne întrebăm cum putem susține fondul pentru pescuit uh, mai ales pentru țările care se confruntă cu o situație economică dificilă în prezent. Pentru că aceste țări trebuie să susțină și ele pescarii din țara lor. Aș dori să susțin creșterea plafonului uh, de minimis, însă în anumite condiții, și anume pentru pescuitul de coastă și pentru pescuitul de mici dimensiuni. Trebuie să fie um, luate măsuri care sunt prietenoase cu mediul, iar finanțarea nu trebuie să ducă la un efort sporit în domeniul pescuitului, ci lucrurile trebuie să fie simplificate. De asemenea, este foarte important ca toate măsurile să fie durabile și să fie prietenoase cu mediul. De asemenea, trebuie să fie măsuri de natură socială. La, pe termen mediu și lung trebuie să acționăm uh, cu cât mai mult discernământ și de asemenea trebuie să vedem în ce măsură putem spori accesul la fondul pentru pescuit. Trebuie să susținem acele țări uh, care în prezent nu susțin suficient acest uh, domeniu. Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Iotova, Iliana Marin, Malinova Iotova. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, E nevoie de foarte multe condiții pentru a asigura durabilitatea în ceea ce privește politica comună de pescuit. Să nu uităm că Pescuitul depinde de vreme, de concurență și iată că acum trebuie să facă față unei poveri în plus și anume niște prețuri foarte ridicate la petrol. Ei bine, toate acestea au adus practic în pragul falimentului acest sector. Eu cred că aceste ajutoare de minimis trebuie revizuite dacă suntem într-adevăr serioși în ceea ce privește viitorul acest sector. Prețurile la petrol cresc atât de repede încât trebuie să ne punem întrebarea dacă legislația comunitară e suficientă pentru a proteja interesele pescarilor europeni. Eu mă aștept ca acest prag de minimis de 30.000 să fie revizuit și ridicat la 60.000 de euro. De asemenea, Comisia ar trebui să încurajeze în mod activ statele membre pentru ca acestea să profite de pe urma resurselor existențe. Anumite state membre preferă să păstreze tăcerea în legătură cu aceste chestiuni, deoarece dacă ar trebui să facă asta, ar avea o povară bugetară suplimentară. De asemenea, și pescarii sunt supuși la presiuni și asta să dă vina pe Bruxelles. De exemplu, în Bulgaria mulți pescari nici nu știu ce posibilități au la dispoziție și de foarte multe ori au uh, s-au plâns în fața guvernului, însă nu știu nimic în legătură cu aceste reguli de minimis. Trebuie făcut tot, posibil, trebuie făcut tot posibilul pentru a amortiza, pentru a atenua șocul petrolier actual. E o chestiune de viață și de moarte. Mai e și problema birocrației uh, uh mult prea ridicată pentru a putea Uh, absorbi to- toate aceste fonduri, inclusiv uh, în ceea ce privește ajutoarele de minimis. Deci aș vrea să știu cum va încuraja Comisia statele membre să folosească ajutoarele de minimis și cum va ajunge la un echilibru între controlul asupra modului de cheltuire a banilor și flexibilitatea în domeniu. Vă mulțumesc, domnul Sanchez Presedo. Vă mulțumesc. Prețul la petrol crește și o tendință structurală, deci Există niște limitări a reproducției. Această volatilitate în ultimii ani a dus la foarte multe inegalități și de aceea trebuie să se uh, facă față acestor uh, creșteri uh, atât de ridicate a prețurilor. În 2007 am avut acel, am adoptat regulamentul privind ajutoarele de minimis și se spunea că acesta nu va denatura concurența. Trebuie evaluate aceste aspecte, e drept. Avem și directiva cadru privind strategia marină, strategia 2020 și politica de pescuit comună. Eu cred că trebuie să creștem capacitatea de ajustare structurală a sectorului și să ajutăm membrii mai vulnerabili. Mă gândesc aici mai ales la producătorii mici și mijlocii și măsurile pe care le propune doamna Damanakis pentru a înlesni mobilizarea fondurilor de pescuit sunt pozitive și sunt compatibile și cu alte măsuri care ne vor permite să obținem un nivel de durabilitate mai crescut. Vă mulțumesc. Acum, domnul Greller, un minut. Chers collègues, euh, les pêcheurs de l'Union Dragi colegi, pescarii din Europa se confruntă cu trei dificultăți majore. În primul rând, sistemul de cote foarte complex, uh, care i-a obligat să adopte practici constrângătoare. Apoi, uh, devalorizarea acestei meserii care, are, care prezintă probleme de recrutare. În fine, creșterea prețului petrolului face și mai dificilă mm, activitatea acestui sector în criză. Între 2008 și 2010 Uh, pierderile au fost între 100 și 200 de euro pe săptămână pentru pescarii marini și aceasta a fost o scădere constantă. Eu sunt alături de colegii mei pentru a cere comisiei să autorizeze creșterea plafonului de minimis și aceasta ar diminua presiunea asupra pescarilor și nu ar avea totuși un impact asupra reînnoirii stocurilor. Viitorul politicii comune de pescuit trebuie să le arate pescarilor că Uniunea Europeană le ascultă nevoile și acesta ar fi deja un bun început. Mulțumesc, doamnă comisar. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Ferreira, timp de 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Creșterea prețului petrolului a dus la o criză în domeniul pescuitului care s-a înăsprit odată în plus, iar uh, supraviețuirea economică nu mai este posibilă decât uh, existând niște marje de venit minime. Este foarte dificil de oprit această creștere a prețurilor combustibililor. De asemenea, politica importurilor contribuie la faptul că prețurile stagnează de ani de zile sau chiar scad. Însă, uh, prețurile pentru exploatare nu au scăzut, iar piața comună pentru pescuit nu a contribuit la creșterea prețului uh, final, prețului pentru consumator la pește. Iar din cauza importurilor, situația s-a înrăutățit și mai mult. Multe întreprinderi au trebuit să fie închise, iar uh, mii de locuri de muncă au fost pierdute tocmai ca o consecință a, ce- a acestei creșteri a prețului petrolului. În Portugalia, pescuitul de coastă este foarte puternic afectat, pentru că la noi 90% din pescuit uh, este în acest domeniu. Iar această lipsă de mișcare a Comisiei, faptul că nu ia măsurile corespunzătoare, nu este de acceptat. Doamna comisar ne-a mai arătat odată același lucru ea nu oferă decât uh, o soluție, și anume o eliminare a întregii flote. În loc să tratăm pacientul, mai bine îl omorâm direct. În felul acesta uh, nu se ține cont de diferitele stocuri de pește, de situația din fiecare țară în parte și nu se soluționează situația din fiecare sector. Domeniul pescuitului uh, nu este tratat așa cum ar trebui în Uniunea Europeană. Noi avem nevoie de o reacție corespunzătoare care să vină în întâmpinarea, întâmpinarea nevoilor celor din această branșă. Trebuie să lucrăm la nivelul Uniunii Europene pentru a garanta o stabilitate a prețurilor și pentru a avea o sustenabilitate mai bună. Trebuie să luăm măsurile cele mai corecte, astfel încât să se financeze în mod corespunzător acest domeniu. Și de asemenea trebuie să să ne gândim că prețul petrolului este la un nivel structural ridicat, de aceea trebuie să luăm măsuri așa încât pe termen mediu și lung pescarii să poată supraviețui. Trebuie să consolidăm prețul final, cel care uh, este oferit consumatorului și trebuie să ne gândim foarte bine la acest lanț economic. Avem nevoie de subvenții eficiente care se ducă la o modernizare a flotei pentru pescuit, pentru că vorbim aici de efectivitatea și randamentul uh, echipamentului de pescuit și, sigur, fiecare stat membru în parte poate lua anumite măsuri, dar este nevoie și de susținere comunitară, astfel încât problemele acestea să nu uh, crească tot mai mult, astfel încât să devină de nesurmontat. Este foarte important ca micile economii să fie susținute. Mulțumesc! Cu aceasta ajungem la procedura Catch the Eye. Domnul uh, Gabriel Machadrova. Lo mejor de hacer una pregunta. Vă mulțumesc. De data aceasta putem spune că sectorul trece clar printr-o criză. Veniturile sunt din ce în ce mai reduse și de multe ori trebuie să-și întrerupă pescarea activitatea și nu e vorba de subvenții ascunse, e vorba de greutăți pentru care trebuie să intervenim noi. Iar cererea domnului Cadec nu e o dovadă de incoerență, din potrivă. Deci nu înțelegem de ce trebuie să respingem aceste măsuri de conjunctură, dat fiindcă situația e excepțională. Comisia nu ar trebui să Uh, renunțe la posibilitatea de a ajuta acest sector care acum are nevoie de ajutoarele de minimis. Vă mulțumesc, domnul Albre. Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă alătur celor care și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește scăderea veniturilor pescarilor ca urmare a creșterii prețului uh, combustibilului. Așa cum s-a spus, prețul petrolului are un impact asupra supraviețuirii acestui sector al pescuitului, mai ales pentru micile întreprinderi. Și aceasta afectează și mai mult veniturile deja reduse ale sectorului. Această creștere a prețului petrolului are efecte negative foarte importante veniturile pescarilor uh, sunt uh, scăzute din cauza costurilor scăzute care le sunt uh, plătite. Apoi există importuri din țări terțe. Și din aceste cauze se pierd locuri de muncă, pentru că pescarii renunță la activitate și trebuie să acționăm pentru ca această situație să nu se agraveze. Trebuie să acționăm rapid și la un nivel aprofundat. De aceea, Comisia trebuie să adopte măsuri pe termen scurt și pe termen lung pentru a rezolva aceste dificultăți ale sectorului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dear colleagues, let's be clear. Domnul Romeva, Dragi colegi, flota europeană trebuie să se restructureze pentru a trece de la niște echipamente cu mare emisii, care consumă mult combustibil, la unele mai eficiente din punct de vedere energetic și mai durabile din punct de vedere economic și ecologic. Și de aceea cred că dacă am ajuta acest sector din cauza creșterii prețului la petrol, am transmite semnalul greșit. Am oferit un stimulent uh, proprietarilor de nave să folosească și mai mult uh, combustibil. E o mare greșeală. E o problemă conjunctur- nu e o problemă conjuncturală aici, ci una structurală. Și știm că 70% din stocuri sunt uh, pescuite mult prea mult. Deci orice măsură bună ar fi să reducem acest efort de pescuit, nu invers. Vă mulțumesc. Domnul Enan. Monsieur le Président, je viens d'entendre... Mulțumesc, domnule președinte. Doi dintre colegii mei au abordat uh, subiecte legate de durabilitate și de faptul că trebuie să subvenționăm unele profesii pentru că acestea nu pot să trăiască. Trebuie să facem exact invers și anume pescarii nu cer decât un lucru, să poată trăi din munca lor și să-și asume munca. Dacă petrolul este o problemă punctuală și dacă acesta va fi o problemă și în viitor, atunci trebuie să investim în cercetarea, uh, în dezvoltarea de motoare care consumă mai puțin, pentru că până acum, până acum cum îi ucidem pe cei uh, mai săraci și se înregistrează o diminuare a prețului uh, peștelui. Și totuși, în uh, crescătorii, uh, preștele este foarte scump, iar consumatorii nu și-l pot permite. Și de aceea, cred că trebuie să reformăm cotele, dar trebuie să reformăm și practicile profesiei uh, prin care cei săraci suferă în continuu, iar cei bogați se îmbogățesc în continuare. Mulțumesc, domnul Brons. Thank you, Mr. President Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea prețului la petrol este o problemă suplimentară pentru pescar, dar este ultima problemă, nu prima. Pentru flota de pescuit din uh, Marea Britanie au existat și alte probleme, pentru că Marea Britanie a oferit Uniunii Europene 70% din uh, peștii săi, însă numai 30% uh, reprezintă cotele. Uh, aceste volume au crescut de la 300.000 de tone la cantitatea prezentă. Pe termen lung, pescarii britanici uh, se vor confrunta cu o serie de probleme. Pe termen scurt, însă, solicită un tratament corect la nivelul Uniunii Europene, pentru că ei au uh, o, un număr de zile sporit pe care îl petrec pe mare. Uh, iar problema este că uh, ei sunt descriși către exportul către toate țările. Bachi. Mulțumesc, doamna comisar Maria Damanaki. I can understand all... Doamnelor și domnilor, înțeleg toate îngrijorările dumneavoastră și le împărtășesc în legătură cu soarta pescarilor. Mă refer mai ales la proprietarii de nave de dimensiuni mici în regiunile de coastă. Însă această problemă vine, ea într-adevăr, a apărut ea într-adevăr din cauza prețului uh, crescut la petrol. Tot am discutat despre asta și am recunoscut că această problemă exista și înainte de creșterea prețului la petrol. Bineînțeles, înțeleg că prin această creștere a prețului problemele s-au agravat, însă principala cauză e, sub, e pescuitul excedentar care depășește cotele și care uh, distruge stocurile. Am discutat despre asta și asta e principala problemă pe care trebuie să o soluționăm în cadrul politicii comune de pescuit. Bineînțeles, acum vorbim despre prețurile la combustibil. Da, asta e o problemă. Însă haideți să vorbim și despre cum putem să facem față acestei probleme. Singura cale de a aborda această problemă uh, în mod permanent e să îmbunătățim rezistența acestui sector la creșterile prețului la petrol. E singura cale deoarece nu putem fi siguri de evoluția petrolului, uh, uh, prețului la țiței. De exemplu, Belgia, după ultima criză, a redus, deci practic a îmbunătățit motoarele din flota lor și acum au ajuns să reducă cu 20% combustibilii pe care îi folosesc navele lor. Iată calea care trebuie urmată și tocmai asta încercăm să facem. Totuși, în ceea ce privește propunerile dumneavoastră, i s-a propus Comisiei să crească pragul ajutoarelor de minimis. Haideți să vedem ce înseamnă acest prag. E vorba de pragul de ajutoare pe care statele membre le pot acorda sectorului uh, pescuitului. Dacă acum Comisia vine și crește acest prag, asta înseamnă că doar acele state care au un buget uh, sănătos pot să acorde aceste ajutoare. Și ce înseamnă asta? Creăm niște condiții inegale de participare. Denaturăm concurența în acest sector. Deci doar țările cele mai bogate vor putea să plătească. O spun pe șleau, deci dacă creștem acest plafon, doar navele mari se pot bucura de asta. Și mă miră să aud aici anumiți membri ai Parlamentului despre care nu mi închipuiau, închipuiam că într-o zi vor veni să-mi ceară ridicarea acestui prag. Statele pot să dea ajutoarele lor, iar statele cele mai bogate pot deja să o facă. Și acum, permiteți-mi să vă explic. Uh, statele membre folosesc doar 20% din finanțarea noastră. Unele țări, unii membri ai Parlamentului European mi-au spus că finanțarea noastră e problematică, deoarece nu pot fi folosiți banii și așa mai departe. Însă, dăm dovadă de flexibilitate. Statele membre pot realoca această finanțare. Tot, toate statele membre pot să o facă. Și doar Italia, vă spun, a venit și să ceară o realocare a acestor fonduri și noi am aprobat-o. Deci de ce nu înțela, încercați să convingeți guvernele din țările dumneavoastră să folosească fondurile așa cum trebuie? Dacă vrem într-adevăr să soluționăm problema și există și dacă e vreo problemă de absorbție a fondurilor, sunt aici, vă pot da informații, însă până acum nu s-au făcut eforturi în acest sens. Deci ca să răspund la aceste întrebări pe șleau, da, există finanțare, da, statele membre o pot folosi, da, statele membre prin resursele proprii pot acorda aceste ajutoare de minimis. Însă dacă eu schimb situația, singurul rezultat va fi o denaturare a concurenței între statele membre și între navele de dimensiuni mari și cele mici. Asta trebuie să înțelegeți. Bineînțeles, există o problemă în general. Și putem discuta acum în cadrul reformei noastre despre ceea ce putem face pentru a ajuta pescuitul, uh, exploatațiile de dimensiuni mai mici. Bineînțeles, putem discuta și despre alte propuneri, însă în această propunere de a crește pragul de ajutoare de minimis nu e o propunere utilă în niciun caz. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Discuția se încheie aici. Votul va avea loc mâine Eh, joi, mă scuzați, la ora 12. Acum întrerupem sesiunea timp de 3 minute. 3 minute.